Deschidem sesiunea. Aveți uh, procesul verbal de la ședința de ieri. Dacă doriți să reacționați, puteți să o faceți. Dacă nu, îl putem adopta.